niepłacenie, a wykorzystywanie danych utworów. Dziękuję. Ci sono <clears throat> altri interventi? Nessuno? I relatori vogliono dare una risposta? Lichtenberger. Ah, Lichtenberger. Eh? Sì, Lichtenberger.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 Într-adevăr, există tot felul de probleme în aplicarea legislației succesorale. Avem conflicte între lex personalis și lex reisite, conflicte pozitive de competență, conflicte negative de competență. Uh, eu cred că problema acestui raport este doar una de a opta pentru a stabili niște reguli, adică un drept internațional privat european unic, fără a avantaja sau a dezavantaja statele membre decât probabil în ceea ce privește taxele succesorale, nu știu exact care va fi uh, optica aici, mai ales că vorbim de neutralitate fiscală. Uh, cred că spiritul acestui raport trebuie să se concentreze pe interesul moștenitorilor, astfel încât procedura succesorală să fie una cât mai ușoară pentru aceștia, pentru că ei sunt cei care au deschid, ei sunt cei care aleagă, ei sunt cei care plătesc taxele succesorale iar uh, certificatul, certificatul de moștenitor trebuie să fie, evident, unul care să fie opozabil oricărei părți sau instanțe europene. Am o singură întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Dacă legislația pe care noi o propunem acum va fi una de ordine publică sau de cuius prin testament va putea să opteze pentru una sau alta din legile statelor membre. Mulțumesc.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 zupełnie niezależnego ciała. Dziękuję. La parola Rapkai. Also, was die Zielrichtung anbelangt, kann ich voll das unterstützen, was Frau Niebler gesagt hat.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 sobre visados de larga duración para reclamar una mejora de las condiciones en las que los nacionales de terceros países circulan por la Unión, según establece el artículo 77 del Tratado de Lisboa. Muchas gracias, presidente. Grazie. La parola al, al колега Стоянов. Благодаря, господин председателю. Аз мисля, че трябва да се подхожда